Dear colleagues, you uh, allow me, I would propose you to start because we have a Dragi colegi, vă propun să începem pentru că avem o dezbatere foarte interesantă. Dialog uh, cu the... Dragi colegi, vă propun să începem. Avem o dezbatere foarte interesantă, dar avem un sunet foarte prost, din păcate aș propune să adoptăm agenda Reuniunea de astăzi este trimisă live prin internet. Avem interpretare în franceză, germană, italiană, olandeză, engleză, spaniolă, portugheză, finlandeză, suedeză, poloneză, polonă, România, română și cehă. Vă rog să notați că interpreții se bazează pe o bună conexiune a vorbitorilor la distanță, așa că vă rog să vorbiți cât se poate de clar și nu prea repede, pentru ca interpreții să poată lucra, spune președintele. Aș dori să mulțumesc în, înainte chiar tuturor interpreților și noi vă mulțumim pentru această remarcă. Din păcate, reuniunea aceasta este în, la distanță total, 100%. Interpreții au mari dificultăți să înțeleagă ce spune președintele pentru că sunetul este extrem de prost. Haideți să adoptăm uh, procesul verbal, cred că spune președintele al ședinței din 15 octombrie 2020. Avem voturi care se vor deschide acum. Interpreții deduc din ceea ce spune președintele despre ce este vorba pe baza notițelor. Înainte să trecem la vot, trebuie să verificăm cvorumul. Aceasta înseamnă că trebuie să avem uh, un număr suficient de membri în comisie, numărul nu s-a auzit, pentru ca să putem să votăm. Se pare că avem quorum și putem trece la vot. You received yesterday an email from the secretariat with the ballot paper and voting instructions. Am primit de la secretariat uh, fiecare dintre noi uh, documentele pentru vot. Vă rog să le completați by hand, in the ballot paper if you are doing it by hand, fill in your name, sign solemn declaration. Vă rog să scanați uh, imaginea uh, buletinului de vot și să-l trimiteți semnat la secretariatul ITRE. Însă numai acele documente semnate pot fi considerate ne cerem scuze, este imposibil de dedus, riscăm să spunem altceva decât ce spune președintele. Sperăm ca sunetul să se îmbunătățească pentru ca să putem continua interpretarea. Secretariat asking you to vote. The vote is open until 6.30 p.m. Brussels time and uh, you should send your vote before that deadline in order to be taken into account results of the votes will be communicated uh, to us colleagues in writing. Rezultatul votului va fi comunicat mâine la 10 și uh, deschidem uh, votul final după aceea la 12.30 și se va încheia peste o oră, ora Bruxelles. Votul pe amendamente va fi deschis înainte de votul final, dar o să comunicăm încă o dată din partea secretariatului procedura și, desigur, și calendarul prin e-mail. Sunetul s-a îmbunătățit puțin. Trecem acum la punctul 5 de pe agenda, care este cel mai important uh, punct, după cum am spus. Este vorba de un schimb de opinii extrem de important cu doamna vicepreședinte executiv al Comisiei, doamna Margrete Vestager, care este responsabilă cu uh, dosarul Europa pregătită pentru era digitală, Europe Fit for the Digital Age. Pentru ca să ne dea o privire de ansamblu despre situația actuală și inițiativele legislative, dar și cu privire la partea digitală a acestui dosar. Dumnezeu va lua cuvântul imediat. Sunetul s-a înrăutățit din nou. Dacă o să o întrerupem din când în când este pentru că nu se poate înțelege. Vă rog să aveți înțelegere cu noi. Digital Service Act and the Digital Market Act. For the coming year, the Commission's work program contains numerous new initiatives in the area.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 Vă rog să vă respectați timpul de vorbire pentru ca toți colegii să poată să aibă ocazia să intervină și trebuie să-i dăm și doamnei vicepreședinte executiv al Comisiei ocazia să ne explice toate punctele pe care le are pregătite. Deci vă rog să nu depășim timpul pe care l-am prevăzut. Dacă mai rămâne timp la sfârșit, bineînțeles că vom mai putea să mai introducem um, câțiva colegi prin Catch the Eye pe ordinea de vorbitori, colegi care momentan nu sunt înscriși pe lista secretariatului. Este foarte important să respectăm timpul, repet, pentru că toată lumea este la distanță și deci e cu atât mai dificil pentru mine să vă întrerup, pentru că trebuie să vă întrerup complet, să tai complet uh, transmisia și bineînțeles că dacă reintrați după aceea e mai complicat decât dacă ați fi în sală și v-aș atenționa. Vă rog să folosiți timpul eficient pentru ca să spuneți ce vreți să spuneți, și să vă puneți întrebările pe care le doriți um, cât se poate de succint. Cred că astfel putem să trecem direct la doamna comisar, la doamna vicepreședinte executiv, Vestager, care ne va spune câte ceva în introducere despre inițiativele legislative în domeniul digital, dar și despre viziunea Comisiei Europene în era digitală. Doamnă vicepreședinte a Comisiei, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Sunetul este perfect la doamna comisar. Vă Salut și sper că mă auziți foarte bine. Într-adevăr, uh, spune doamna comisar, foarte rău a fost sunetul și la noi în Colegiul Comisarilor puțin mai devreme. Sper să nu se întâmple așa și acum, pentru că vreau să vă aud pe toți, vreau să aud tot ce aveți de spus și toate întrebările pe care le aveți pentru mine. Mă bucur foarte mult că ne putem întâlni în acest format, pentru că avem foarte multe de rezolvat împreună. E foarte bine că avem aceste discuții acum Haideți să începem pe, des, să vorbim despre date. Mă bucur foarte mult că și Comisia dumneavoastră ITRE și-a pregătit un raport din proprie inițiativă pe strategia europeană pentru date, pentru că afacerile, consumatorii din Europa, persoanele fizice produc foarte multe date și această producție de date este în creștere. Datele pot fi folosite pentru a îmbunătăți eficiența, dar um, și pentru a eficientiza toate sectoarele economiei, fie că e vorba de sectorul de producție, de transport sau dacă e vorba de o viață mai sănătoasă care să fie și mai longevivă. Uh, dacă e vorba și de reducerea amprentei de carbon, toate aceste puncte sunt esențiale în uh, pilonul pe care îl reprezintă um, era digitală, așa cum a spus-o și doamna președinte a Comisiei în discursul despre starea Uniunii. Noi vrem să creăm o piață unică pentru date, care să fie bazată pe informații, unde datele să poată să fie folosite de către toți și pentru toți. Toată lumea este binevenită în uh, faza de informare atâta timp cât se angajează să ne respecte și regulile și valorile fundamentale. În acest scop, Europa ar trebui să combine puterile sale tehnologice și uh, de care dispune din punct de vedere informațional cu structurile digitale într-un cadru bazat pe valorile fundamentale și drepturile fundamentale, ținând cont și de GDPR, de protecția datelor, care ne creează un cadru foarte solid pentru încrederea pe care putem să o avem în digital în general. Iată de ce Comisia va propune în curând un nou regulament cu privire la guvernanța datelor. Guvernanța datelor este cea care decide cine și cum poate folosi datele. În al doilea rând, un act cu privire la date este și el în pregătire și va fi probabil adoptat uh, sau înaintat uh, anul viitor. Aceasta va aborda date care țin de relația între diferiții actori în economia datelor pentru a putea crea condițiile pentru un acces mult mai bun și un control mai bun al datelor. Obiectivul este să creăm o economie echitabilă a datelor, unde companiile și cetățenii au mai mult control asupra datelor și unde guvernele pot să folosească mai bine big data și să uh, vină în ajutorul uh, sectorului privat dacă acesta lucrează pentru bunul public. Suntem foarte ocupați acum cu pregătirea propunerilor legislative care decurg din uh, Digital Service Act și Digital Market Act. Actul cu privire la serviciile digitale va aduce cu sine o reformă ambițioasă în ceea ce privește cadrul legislativ pentru comerțul electronic și pentru um, platformele online. Noi protejăm cetățenii când sunt um, în internet, atunci când își achiziționează bunuri sau folosesc servicii pe internet. Aceste, acest set de reguli trebuie să țină cont de responsabilitatea fiecăruia atunci când intră pe internet. Trebuie să ne asigurăm în același timp și că drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni, mai ales libertatea de expresie, sunt protejate. Scopul nostru este să pregătim condițiile pentru ca serviciile digitale să rămână inovatoare, să poată să, fie, să aibă și un uh, efect de pârghie pozitiv în Uniunea Europeană. După criza sanitară, de fapt nu pot să zic după, ci în criza sanitară în care ne aflăm, s-a văzut că competitivitatea pieței unice este crucială dacă e vorba să creăm o redresare și să producem o redresare rapidă și ă, puternică în economia europeană, asigurându-ne că nu se pierd locuri de muncă, că nu se pierde plus valoare și că se adaptează regulile la situația existentă în toată Uniunea Europeană. Însă regulile trebuie adaptate cu ă, claritate juridică, mai ales în ceea ce privește serviciile. Noi vedem nevoia să avem un cadru de responsabilizare pentru serviciile digitale, ceea ce ar trebui să meargă mână-mână cu o punere în aplicare foarte strictă la nivelul Comisiei Europene și al Uniunii Europene. Actul cu privire la serviciile digitale se referă mai ales la punctele de actualitate pe piața digitală care să, com- să încerce să controleze un eșec al pieței, cum ar fi, de exemplu, o imixtiune a platformelor, o, o, o afectare a platformelor pe aputarnică și, în același timp, și o um, absență de reglementare în ceea ce privește platformele digitale. Noi trebuie să oferim servicii, iar platformele ar trebui să stabilească obiective atât cantitative cât și calitative și criterii pentru a vedea cine cade sub incidența regulamentului. Al doilea punct important este un cadru de investigații uh, pe piață care să poată să identifice acele servicii și acele produse care, și piețe care sunt uh, în pericol să eșueze, pentru ca ele să rămână competitive și deschise. Avem nevoie de susținere aici, dar sperăm să lucrăm, uh, sperăm să lucrăm foarte repede pentru ca să ne punem de acord pe propunerile noi. Ele sunt uh, propuneri esențiale pentru ca să putem să fim pregătiți pentru viitorul digital care ne așteaptă. Acum aș dori să trec la subiectul inteligența artificială, foarte scurt. Comisia și Parlamentul European avem aceeași ambiție în uh, domeniul AI. Vrem uh, un cadru legislativ sănătos și care să fie rezistent la viitor pentru a putea folosi inteligența artificială în Europa spre binele tuturor afacerilor, dar și IMM-urilor și uh, micro-întreprinderilor. Cartea albă pe care o cunoașteți deja pe AI integrează un sistem, uh, ecosistem uh, de excelență și unul pentru încredere, pentru ca să se folosească inteligența artificială în, rădăcinând-o în valorile europene, cu, în, care să aibă în centru în continuare persoana. Viitorul va depinde de echilibru, dacă îl găsim, acel echilibru între încrederea pe care o creăm și, în același timp, uh, să permiterea inovării. Salutăm uh, raportul din proprie inițiativă adoptat de către Parlament cu privire la inteligența artificială, pentru că el influențează deja activitatea noastră în domeniu. Mă gândesc uh, la inteligența artificială și la felul în care ea poate să devină mai de încredere. Ne-ați ajutat foarte mult. Acum câteva puncte scurt înainte să mă opresc, pentru că după cum am menționat în a menționat doamna președinte în uh, discursul despre starea Uniunii, acum este momentul să creăm o identitate sigură digitală la nivel european care să fie acceptată la nivelul UE. Trebuie să construim pe lucrurile bune pe care le-am obținut deja în regulamentul cu privire la identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, care este cunoscut și ca uh, EINS, dar vrem să oferim tuturor cetățenilor și afacerilor o identitate digitală de încredere construită pe identitățile naționale. Cred că cei care se ocupă deja de subiect știu exact ce înseamnă la nivel național această identitate. Am vrea să ne asigurăm, prin garantarea principiului dinainte, că identitatea digitală este recunoscută și că este folosită de către ofertanții de servicii publice și private în toate statele membre, dar și transfrontalieri. Aceasta va putea să dea fiecăruia dintre noi un acces mai bun și la controlul și la protecția datelor și deci la spațiul, lui, la spațiul privat, pentru că va trebui să ne identificăm uh, în spațiul electronic și va trebui să înțelegem mult mai repede cu cine avem de-a face atunci când interacționăm uh, în digital. Dar pentru aceasta e nevoie de o relație strânsă cu dumneavoastră, cu Parlamentul European, dar și cu statele membre și cu companiile. Și vom înainta o propunere până la începutul, probabil până la jumătatea anului viitor. În momentul acesta ne concentrăm mai ales pe o ieșire din criza sanitară, cum să ne redresăm din impactul economic pe care l-a avut criza sanitară am um, făcut un pas înainte prin tranziția verde și tranziția digitală pentru ca să ajungem la societăți mai bune pe care ni le dorim. Facilitățile digitale pe care dumneavoastră le cunoașteți mult mai bine, cu siguranță, având în vedere compromisul la care s-a ajuns, se referă la 672 de miliarde de euro și aici avem un acord că 2% din această sumă să fie folosit pentru digital pentru redresare cu ajutorul banilor publici putem să securizăm o masă critică de investiții în capacități și capabilități uh, digitale, dar și în infrastructură, fie că e vorba de microprocesoare, de inteligență artificială, de date, de cloud computing, de quantum computing sau de comunicare, dar și de supercomputing, uh, cibersecuritate, bineînțeles, conectivitate 5G și transfrontalieră dar și pe digitalizarea serviciilor publice, care este o prioritate. E-governance-ul, e-guvernanța, care contează atât de mult pentru mulți și care necesită investiții în uh, infrastructură digitală, dar și în formare. Avem multe de făcut, deci mă bucur foarte mult să discut cu dumneavoastră, pentru că cu siguranță vom putea să ne punem reciproc în temă despre ceea ce mai e de făcut. Mulțumesc! Thank you, thank you so much. Mulțumim foarte mult, doamnă vicepreședinte executiv, și trecem acum la prima rundă de intervenții, runda coordonatorilor mai precis. Avem câte trei minute pentru fiecare intervenție și, bineînțeles, începem cu coordonatorul PPE, domnul Eller. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Ca un act de masochism. În, după amiaza aceasta am citit uh, ce s-a scris în această comisie uh, în legătură cu strategia digitală și ce um, a răspuns comisarul de, de dinainte. Și da, am văzut că e o mare neînțelegere la mijloc. N-am înțeles uh, tehnologia, am, înțel- am crezut că vorbim despre un fel de companii uh, telefonice și am luat decizii neinspirate în legătură cu strategia industrială. Întrebarea mea față de ceea ce ați spus este în ce măsură intenționează Comisia uh, să reconcilieze idealul de campioni europeni cu noi, cri, noile criterii pentru gatekeeperi. Cred că e o chestiune interesantă Echilibrul nu s-a găsit niciodată pentru că n-am înțeles ce se întâmplă pe piețe. Piața digitală, actul pentru piața digitală, regulamentul pentru gatekeeperi, a primit un aviz uh, negativ din partea Consiliului de Reglementare. Și întrebarea mea ar fi, puteți să ne dați informații uh, care sunt temerile, preocupările și cum va fi influențat calendarul? Și apoi v-ați referit la investiții care trebuie făcute pentru a susține, consolida poziția europeană. Vă referați la microprocesoare. E foarte interesant, uh, aceasta uh, reflectă, oglindește practic discuția de acum 20 de ani când uh, încercam să vedem în ce măsură o să investim în microprocesoare și am cam pierdut bătălia respectivă vă, vă referați la consolidarea acelor inițiative și eforturi? Ce părere aveți despre principiul more, mai mult? Care ar fi consecințele asupra concurenței uh, la nivel global? Pentru că um, e o concurență foarte strânsă între producătorii de microcipuri de ultima generație. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Eller. Acum domnul Nica, coordonatorul S și D, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă comisar Vestager, vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea făcută. Ar fi câteva probleme de menționat în legătură cu ceea ce ați spus dumneavoastră, dar având în vedere și diferite situații. Comisia v-a lăsat noua propunere privind concurența pentru spațiul digital și aș vrea să vă întreb unde vedeți compromisul între abordarea dumneavoastră, cum că datele pot călători în și în afara Uniunii, iar comisarul Breton spune că datele sensibile care trebuie prelucrate fie în mediul public în Uniunea Europeană, fie într-o entitate privată în Uniune, ar trebui să beneficieze de cadrul juridic corect care să se aplice datelor europene. Ca să avem o lume digitală mai fiabilă, propuneți actul pentru servicii digitale care va cere, printre, alte, printre altele, serviciilor digitale să își asume mai, multe, mai multă răspundere în ceea ce privește produsele periculoase, nocive și uh, conținuturile ilegale. Cum vă puteți asigura că se aplică cadrul nostru datelor europene? Vă gândiți la reguli mai stricte pentru mecanismele de inteligență artificială atunci când e vorba de creșterea încrederii în, pentru utilizarea serviciilor uh, de inteligență artificială? Și apoi, cazul Amazon recent. Comisia Europeană a avut o poziție foarte fermă, care m-a și bucurat în acest caz. Ați deschis o anchetă pentru că nu doar că are poziție dominantă pe piață, ci și a cules uh, cantități uriașe de date despre terți pentru a vedea ce, uh, ce strategii de marketing au companiile. În felul acesta uh, influențează alegerile consumatorile și influențează și posibilitățile companiilor mai mici. Din câte știu eu, de fapt, nu s-a întâmplat nimic dacă vrei să deschizi un atașament la un e-mail oficial sau privat, dacă vreau să folosesc programul Word, uh, sunt întrebat dacă le dau acces la lista de contacte, la fotografii și așa mai departe. Uh, și asta pentru că nu, nu ți se cere să plătești pentru software. Mulțumesc, doamna comisar. A fost o prezentare foarte interesantă. Mulțumesc foarte mult, domnule Nica. Acum trecem la grupul Renew Europe, doamna Martina Dlabajova. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, doamna vicepreședinte. Ne bucurăm uh, să vă revedem. Vedem că sunteți în formă. Sper că sunteți uh, bine și la fel și cei din jurul dumneavoastră. E interesant ce spuneați și la fel e și dezbaterea pe care o avem. Ne puteți uh, spune mai multe despre inițiativa Digital Compass menționată la începutul octombrie de către Comisie? Cum o vedeți legându-se de acțiunile legate Digital Gate menționate de doamna președinte a Comisiei? industria noastră ar beneficia de pe urma unui uh, cadru clar, a unei foi de parcurs cu repere intermediare și ținte specifice, mai ales pentru a crea un cadru previzibil pentru a garanta că IMM-urile și startup-urile nu se pierd printre inițiative. Președinta von der Leyen a spus cât de esențial este să ne asigurăm că IMM-urile au acces la date industriale pentru a inova și să dezvolta o chestiune care apare și în uh, raportul nostru privind strategia pentru IMM-uri pe care îl votăm chiar acum în Comisia ITRE. Tot în legătură cu dezbaterea digitală, având în vedere ambițiile Comisiei pentru Inteligența Artificială, ați putea să ne spuneți ce viziune aveți în legătură cu eventuala crearea unei noi agenții pentru inteligența artificială, dacă se va întâmpla acest lucru n-ar trebui să se extindă mai degrabă competențele și posibilitățile unor organisme deja existente? Și, de asemenea, conform programului de muncă al Comisiei pentru 2020, până la sfârșitul acestui an vom vedea o propunere pentru revizuirea directivei privind securitatea cibernetică, adoptată recent de toate statele membre. Care este ambiția Comisiei pentru această revizuire? Mai specific, puteți să ne spuneți care vor fi rolurile și obiectivele prevăzute pentru uh, Uh, unitatea cibernetică comună prevăzută. Mulțumim și vă urăm să mm, fiți sănătos în continuare. Mulțumesc acum în numele ID, doamna Elena Lizi. a tutti. Bună ziua, mă bucur să vă regăsesc și mă bucur să o salut pe doamna vicepreședinte, care îi mulțumesc pentru intervenția și prezența dumnea ei. Am câteva întrebări să vă pun cu privire la procesul de digitalizare la nivel european și suveranitatea acestuia. În momentul de față se estimează că 80% din date sunt arhivate și accesibile în centre de date și în cloud care nu sunt în Europa. Însă evoluția digitală este în curs uh, și face pe analiști să se gândească că până în 2025 scenariul o să evalueze, evolueze și deci datele nu vor fi stocate numai pe platforme, ci vor fi disponibile direct pe obiecte inteligent conectate. După cum spun estimările Comisiei, în 2025 economia datelor europene va avea 830, va, va, va valora 830 de miliarde de euro. Deci cum vom face să protejăm și să controlăm toate aceste valori pe care le vor reprezenta uh, economia dincolo de date? Care sunt uh, măsurile pe care le-am prevăzut pentru că acest patrimoniu prețios să nu um, plece spre China și Statele Unite. Fiind dat că e vorba de informații prețioase despre competitivitate sau despre siguranța națională de multe ori și despre siguranța europeană, trebuie să găsim o soluție. AXUA franco-germană a lansat un proiect Gaia X pentru datele europene. Este vorba de, o asociație, de asemenea și de o asociație belgiană cu scop non-lucrativ care a încercat să se implice în acest domeniu pentru că, din păcate, inițiativele nu sunt prea multe în, dom- în acest domeniu. Puteți să ne explicați cum vor funcționa aceste două inițiative? Iar doamna von der Leyen a spus că 20% din fondurile din Next Generation UE vor fi destinate uh, digitalizării. Iar pe Gaia X investițiile trebuie, sunt prevăzute la 10 miliarde ba chiar până la 300 de miliarde. Cum o să putem uh, să mai aprovizionăm și celelalte resurse? Și vreau să știu dacă procesul franco-german garantează și interesul statelor care aderă de-abia acum la proiect. Toate uh, proiectele vor trebui să aibă reguli pentru ca toate firmele care intră în competiție să poată să respecte anumite reguli. Eu vreau să vă întreb care sunt regulile comune pe care le vom decide și cine le va decide. Dumneavoastră ați vorbit de un regulament, poate că acesta va fi forma de reglementare însă cantitatea de date și stocarea și protecția lor este una din preocupările tuturor firmelor din UE pentru ca să le protejeze de, uh, de alte continente sau uh, ca să nu ajungă în, sub regimul normativ al statelor terțe. Nu numai cetățenii, ci și giganții industriali se tem de uh, furtul secretelor lor de companie. Gaia X a introdus uh, mai mulți actori uh, în proiectele sale în 2000, din 2019. Amazon, de exemplu, Web Services sunt, este și el uh, implicat pentru ca să ofere competențe și pentru ca să adere la obiectivul proiectului care este oferirea de servicii cloud interoperabile. Un, porta, uh, un, por, un uh, purtător de cuvânt al Amazonului a spus că Amazon a participat deja la mai multe grupuri de lucru la Gaia X și că va fi bucuros să continue să participe la ele. În însă consorțiul Gaia X a primit deja input de peste 300 de, la peste 300 de întreprinderi care au participat la brainstorming-uri sau la grupuri de lucru despre cum trebuie să arate acest proiect. Giganții tehnologiei, cum ar fi Amazon, uh, IBM și alții, au influențat ideea proiectului Spre deosebire de ceea ce scrie în statut, companiile străine sunt deci prezente în proiectul european sau participă la faza inițială de testare în care um, trebuie să se explice uh, funcționarea algoritmilor. Ne puteți indica, deci, uh, calendarul și modalitățile prin care va funcționa proiectul Gaia X și, în final, îmi cer scuze pentru că am uh, ocupat cam mult uh, timp. Uh, Vreau să o rog pe doamna vicepreședinte dacă poate să ne spună dacă a ținut cont de riscurile acestei operațiuni și aș vrea să știu și pentru siguranța cetățenilor europeni și pentru siguranța companiilor care sunt măsurile pe care le punem în aplicare pentru ca să ne protejăm datele. În momentul de față mai aveam câteva întrebări, dar nu mai am timp să le pun, așa că îmi cer scuze și vă rog uh, și vă mulțumesc pentru uh, că ați avut răbdare să-mi acordați acest timp. Mulțumesc! Mulțumim. E adevărat, celelalte două sloturi pentru ID nu sunt completate cu alte nume, așa că vă mulțumim pentru intervenție. Și acum, rapid, domnul Miculaș Pexa în numele grupului Verzilor. Mulțumesc. Doamnă comisar, permiteți-mi să vă mulțumesc pe timpul pe care ni, pentru timpul pe care ni-l acordați și pentru faptul că sunteți alături de noi. Trebuie să vă spun că domeniul digital chiar face parte din strategia comisiei și uh, inovarea este foarte importantă, indiferent uh, sau fără să ne gândim la criza pe care o trăim acum ne confruntăm cu diferite probleme ce necesită soluții politice și vedem multe idei bune în strategia dumneavoastră. Europa are multe strategii care intră în concurență unele cu celelalte și care oferă de asemenea servicii bune la prețuri bune. Cred că o piață ca aceasta, piața digitală, nu trebuie să fie controlată de câteva eh, companii eh, gigantice și că autoritățile publice ar trebui să-i protejeze pe cetățeni. Idei eh, foarte bune, le avem. Implementarea însă e mai puțin satisfăcătoare. Dacă ne gândim la directiva privind drepturile de autor, aceasta ar fi trebuit să fie o, un succes emblematic pentru noi. Din păcate, însă, doar a degenerat în ceva ce protejează interesele furnizorilor de conținut. Unele state membre sunt foarte nemulțumite, printre ele Polonia. Întrebarea mea este una simplă. Ce învățăminte a tras Comisia din această uh, situație, din această evoluție? Avem și actul pentru servicii digitale și ar trebui să includă și carta de identitate electronică europeană. Am văzut că noua strategie a Comisiei Europene se concentrează pe software-ul open source, ceea ce e foarte bine, pentru că în felul acesta cred că vom avea strategii digitale mai deschise și mai interoperabile. E un lucru bun, dar după idei bune ar trebui să vină și faptele corespunzătoare, acțiunile corespunzătoare. De exemplu, uh, Um, instituțiile europene depind foarte mult de um, software uh, sub licență, ceea ce înseamnă că și com- anumite companii care controlează software-ul trebuie să oferă date sensibile chiar a unor instituții americane. Așadar, noi în Parlamentul European depindem complet pentru sistemele noastre de vot uh, de companii americane, printre care Apple. Așadar, instituțiile europene ar trebui să fie un reper. Ce veți face? Mulțumesc. În numele grupului ECR, spune domnul președinte, invit uh, pe domnul Krasnodevski, coordonatorul și vicepreședintele grupului.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 localizarea datelor uh, trebuie să se facă în Europa. Noi ne dorim o autonomie tehnologică, dar n-ar trebui în niciun caz să ne tăiem de celelalte țări uh, partenere, pentru că aceasta ar avea consecințe macroeconomice. Trebuie să mai facem o diferență însă și între tipurile de state terțe la fluxul datelor contează. Dacă luăm uh, drept exemplu SUA, totuși e diferit decât China. Acum, sigur, trăim o pandemie, știm cu toții. Există mai multă cerere pentru servicii digitale și mă bucur foarte mult uh, că avem această opțiune. și E bine să ținem cont însă întotdeauna prioritar de siguranța cibernetică. Dacă e să ne uităm însă la energie, cerințele la cibersecuritate sunt uh, foarte mari, pentru că atacurile pot să se întâmple dar niciodată nu trebuie să facem un compromis pe nivelul de siguranță. Pentru că pot, putem avea pene de curent și putem avea uh, pane de curent, îmi cer scuze, și putem avea probleme majore din cauza aceasta. Vreau să vă întreb dacă planificați un regulament în acest sens sau cum vreți să vă asigurați că cibersecuritatea în domeniul energetic poate să fie uh, de vârf o mai bună coordonare între sistemele energetice care sunt legate trebuie să fie realizată, sigur. Și mai am o întrebare despre taxa digitală europeană. Discuțiile durează deja de ceva vreme. Trebuie să fie un impozit european, iar președinția germană vrea să discute despre subiect. Doamnă comisar, vă întreb însă care sunt șansele de a introduce o taxă digitală? Pentru că sunt schimbări acum în SUA și poate e interesant de discutat. Mulțumesc! We go now to Executive Vice President Vestager to answer to this first round of questions. Trecem acum uh, la doamna comisar pentru a răspunde la această primă rundă de întrebări. Mulțumesc foarte mult! Am să încerc pentru că sunt foarte multe întrebări și multe aprofundate. Spuneam la început că lucrăm foarte intens pe marginea propunerilor făcute în cadrul programului de lucru uh, al Comisiei. Avem uh, un ghid uh, foarte important de la Comitetul de Monitorizare pentru a vedea încotro să mergem, ce să îmbunătățim și cum să ne asigurăm că există o coerență în cadrul propunerii și iată care este situația la ora actuală. Cât privește microchipurile și microprocesoarele, știți că avem uh, un proiect uh, important de interes uh, comun european și este un proiect de inovare. Ideea este tocmai de a vedea cum să ajungem la o nouă generație de mic microprocesoare și cum să ne asigurăm că consumul de energie este în scădere pentru că se utilizează uh, foarte mult uh, tehnologiile de vârf și pe măsură ce acest lucru se întâmplă, uh, trebuie să scadă consumul de energie pentru a îmbunătăți situația și cu amprenta de carbon. Aceasta trebuie să fie, microprocesoarele trebuie să fie parte a soluției și avem uh, mai multe uh, feluri în care tehnologiile digitale ne-au ajutat. Bineînțeles, uh, aceasta ne ajută să controlăm amprenta noastră de carbon încercăm să ne gândim acum la următorii pași cât privește microprocesoarele și câteodată vedem că există o diviziune a muncii între partea de concepție și cea de uh, fabricație. Trebuie să vedem cum ne organizăm pentru următoarele etape. Un alt element pe care îl discutăm pentru a-i răspunde domnului Nica este diferența între datele sensibile și cele non-sensibile. Și nu vorbesc aici despre date cu caracter personal, e vorba de date industriale, de exemplu, care pot fi sensibile, în sensul că se poate pune problema protecției drepturilor de proprietate intelectuale sau nu sunt sensibile dacă e vorba de date care provin, de exemplu, din utilizarea uh, mașinăriilor, a fluxului de trafic și așa mai departe. Eu cred că este important ca datele sensibile să aibă nivelul cel mai ridicat de protecție. Pentru că poate fi vorba aici de uh, riscuri de uh, siguranță, de securitate, de uh, spionaj industrial, uh, de a copia anumite modele sau date și dacă se partajează aceste date, atunci ele trebuie să fie partajate în mod responsabil. Dacă datele nu sunt de natură sensibilă, atunci cred că e mult mai clar cu cadrul uh, uh, juridic pe care îl recunoaște toată lumea să se poată ajunge la o partajare mai Uh, extinsă a datelor. Însă e important să fim foarte preciși și, bineînțeles, vom respecta toate obligațiile internaționale, însă, pe de altă parte, sunt anumite elemente care sunt extrem de importante din cauza sensibilității anumitor date sau a confidențialităților și pe care nu dorim să le punem în pericol și nu vom face acest lucru. Bineînțeles, vom uh, uh, partaja toată această evaluare pe care o vom face. Iar cât privește responsabilitatea furnizorilor de servicii digitale, trebuie să ajungem la un echilibru între uh, anumite capacități specifice ale unor produse sau servicii și responsabilitatea mai generală în legătură cu ce se întâmplă pe o anumită platformă. Și aici sperăm să ajungem la un sistem în care să nu existe o responsabilitate specifică, dar să existe o responsabilitate care să asigure protecția necesară consumatorului. Un alt element interesant este ce facem cu toate actele legislative pe care le avem, indiferent că e vorba de mașinării, jucării sau altele atunci când avem uh, uh, inteligența artificială pentru aceste produse. Cum ne putem asigura că testările făcute vor ține cont și uh, testarea părții digitale a produsului respectiv pentru ca acesta să fie sigur. Și vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele uh, frumoase pe care le-ați spus în legătură cu uh, ce am făcut cu Amazon. Am trimis aceste documente chiar în săptămâna aceasta. Uh, și cred că aceasta arată că noi ne dorim uh, o piață corectă, justă și că uh, avem nevoie de un echilibru între cele două elemente pentru ca actorii de pe piață să știe ce pot face și ce nu și în același timp consumatorii să fie în siguranță. Întrebarea uh, pusă în legătură cu uh, partea digitală, doamna Matias. Ceea ce încercăm să facem noi acum este să vedem care sunt obiectivele, care sunt etapele pe care ne le stabilim și, dincolo de aceasta, cum putem uh, implementa uh, proiectele noastre, planul de redresare și uh, toate celelalte elemente care să ne aducă pe drumul cel bun. Bineînțeles, statele membre pleacă de la uh, niveluri diferite și acest lucru se vede foarte clar dacă ne uităm la indexul cât privește economia digitală și al societății. Directiva va fi revizuită și am văzut la nivelul transpunerii naționale că situația este foarte diferită de la o țară la alta. Și noi ne dorim să facem presiuni pentru a avea o abordare mai armonizată între statele membre, la nivelul transpunerii în legislația națională, să includem mai multe sectoare de activitate, pentru că dacă vorbim despre securitate uh, cibernetică, e clar că în ziua de astăzi avem foarte, foarte multe puncte de contact diferite. Deci mai multe sectoare ar trebui să fie incluse și uh, ar trebui să existe o coordonare și cu infrastructura uh, critică uh, Aici includem și sectorul energetic, unde avem o infrastructură energetică în care digitalizarea joacă un rol din ce în ce mai important și, bineînțeles, cele două trebuie să lucreze mână în mână. Deci am putea ajunge la o chestiune de natură hibridă și pentru aceasta avem nevoie de o gestiune coordonată uh, unitățile de securitate cibernetică comune sunt uh, deja în curs. Uh, se realizează o evaluare la nivelul statelor membre, acestea participă și încercăm să ajungem la abordarea cea mai uh, adecvată tocmai pentru ca noi, alături de statele membre, să ajungem, de exemplu, la o evaluare a situației în care să putem face comparații. Pentru că am uh, văzut că în anumite state, de exemplu, au existat atacuri cibernetice foarte puternice, care chiar ne-au speriat, deci e momentul să ne pregătim, să facem o evaluare a situației într-un interval de timp foarte scurt, tocmai pentru a putea ajuta atunci când un stat membru sau poate chiar mai multe sunt atacate. vom vedea ce se întâmplă atunci când lucrurile se vor uh, schimba uh, în ceea ce privește serviciile pe cloud. De fapt, este o schimbare pe care uh, o așteptăm, e normal să se producă și atunci când e vorba de datele sensibile, e clar că e nevoie de o protecție suplimentară pentru că e vorba de date care pot fi sensibile pentru anumite companii din, sau din punctul de vedere al confidențialității care are de-a face cu anumite date, așa cum ați întrebat și dumneavoastră, uh, informații uh, care sunt importante pentru noi, de exemplu, atunci când ne gândim vis-a-vis -vis de China sau uh, de Statele Unite. Avem și o inițiativă germană la care francezii s-au alăturat și încercăm să vedem cum se poate implementa. Bineînțeles, tehnologiile sunt deja disponibile și pot să vă spun că acest lucru uh, nu este neapărat uh, referitor la companiile americane, ci e vorba la, de capacitatea europenilor care sunt pregătiți și de calitățile pe care le oferă ei. Aceasta este logica în spatele propunerii. Cât privește siguranța, am vorbit de aceasta în ceea ce privește directiva NIS și directiva pentru infrastructură critică. Nicolas, salut cele spuse de tine cât privește centrarea noastră pe sursele deschise, pe open source. Și sper să avem o dezbatere diferită de data aceasta decât am avut-o la uh, directiva pentru copyright. Pe de altă parte, e important ca toată lumea să fie conștientă și uh, să fie pregătită pentru că va exista și un lobby puternic. De aceea, noi încercăm să venim cu o propunere puternică care face parte din uh, procesul de promovare de uh, publicitate pe care dorim să-l facem și la care vom lucra împreună. Cât privește impozitarea digitală, la care am să mă opresc, ne dorim să evaluăm uh, succesul înregistrat în cadrul procesului OCDE, pentru că e mai bine să ajungem la un consens global, dar dacă vom ajunge acolo, vom rămâne. Dacă nu, oricum vom face ceea ce putem noi uh, cât mai bine la nivel european, pe baza unei propuneri europene. Președintele, Mulțumesc, doamna Vestager, pentru aceste răspunsuri. Într-adevăr, multe întrebări în multe domenii și acum trec la a doua rundă de întrebări din partea membrilor ITRE. Cred că avem destul de mult timp la dispoziție ca să intervină toată lumea, dar îi rog totuși pe Uh, colegi să respecte timpul pe care l-au la dispoziție. Un minut. Și începem cu domnul uh, Cubilius uh, pentru un minut. Domnule Cubilius, vă rog să apăsați butonul Speak. Da, mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt, am o întrebare, ca să-i spun așa, vizionară, pentru că aveți un titlu foarte bun pentru portofoliul dumneavoastră, Europa uh, pregătită pentru epoca digitală. Deocamdată, evenimentele de natură digitală și tendințele digitale sunt uh, făcute de marile companii, Google, Amazon, uh, Facebook și așa mai departe pe de altă parte, chinezii uh, sunt cei care subvenționează foarte mult uh, tehnologii 5G sau inteligența artificială. Din păcate, în Europa nu avem astfel de companii și nu avem resurse disponibile pentru inițiative de acest gen, pentru că o bună parte a fondurilor uh, noastre sunt cheltuite la nivelul statelor membre. Deci uh, ne descurcăm foarte bine în ceea ce privește reglementările, dar reglementările nu creează noi tehnologii, doar le reglementează. Deci, doamnă comisar, nu știu dacă uh, veți uh, dori sau veți putea să ajungeți la o Europa care să aibă un rol important de jucat în acest context. Mulțumesc și acum domnul Zorinio de la SID. Mr. Zorinio, you can talk. Yes, you can speak. Puteți vorbi, da. Da, puteți vorbi. Doamnă comisar, am înțeles și ați spus în apărarea regulilor de concurență globală, dar piața unică digitală europeană nu poate să fie o piață ca toate celelalte piețele digitale din lume, pentru că trebuie să incorporeze valorile și principiile europene. Și de aceea cel mai important lucru este că pentru întreprinderile care vor face concurență între ele pe această piață, este să se verifice dacă ele respectă regulile financiare, de transparență, în același timp și din punct de vedere al principiilor, dar și dacă dau prioritate cetățenilor. Și de aceea am o întrebare directă. Cum credeți că se va putea să îmbibăm uh, această piață nouă de principii și valori? Cum puteți să puneți concret în aplicare un concept de identitate digitală europeană, de exemplu, de care ați vorbit, pentru care însemna că ar trebui să avem o viziune foarte clară despre ceea ce înseamnă incorporarea concretă a acestor principii în strategia digitală. Mulțumesc, domnule Zoriniu. Iar următorul vorbitor acum este doamna Nicola Ber. Mulțumesc, doamna vicepreședinte. Mă bucur de inițiativa pe care tocmai ați anunțat-o pentru anul viitor și am trei întrebări. În primul rând, suveranitatea datelor e esențială pentru toți, dar inteligența artificială are nevoie de un acces liber la date pentru ca să poată să-și dezvolte întregul potențial. Cum vedeți conflictul de obiective și compromisul de a proteja datele europene pe de-o parte, și exploatarea la maxim a potențialului inteligenței artificiale în pe de alta. Bugetul european, Parlamentul European a reușit să ceară mai mult în negocierile CFM pentru inovare, cercetare și digitalizare, dar compromisul în continuare se află sub propunerea Comisiei. Cum va folosi două linii de uh, cheltuială care sunt agricultura și fondurile de coeziune pentru a putea să se asigure că se ating obiectivele și în uh, digitalizare. Și o altă întrebare, Brexitul. Brexitul și discuțiile se bazează pe uh, subiecte diferite, dar și transparența datelor contează foarte mult. Care este planul pe, um, pentru transferul de date din 1 ianuarie 2021 între Marea Britanie și Europa, chiar dacă nu vom avea acord. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Ber, iar acum îi dau cuvântul doamnei Carvaliu. Excuse me, Madame Carvalho is not connected. Doamna Carvalho nu este conectată. așa că încercăm mai târziu cu dumnea ei, așa că mergem mai departe la doamna Cumpula Natri de la S și D. Nici doamna Cumpula Natri nu este conectată, ne spune tehnica, așa că trecem la următorul vorbitor și aici este o schimbare pe lista verzilor. Nu este domnul Andresen, este domnul Damian Ah, doamna Carvalho este conectată. Bun. Atunci îi dăm mai întâi cuvântul doamnei Carvaliu, Văd și un mesaj de la doamna Cumpula Natri că a apărut, deci doamna Car Carvaliu are cuvântul mai întâi. Yes. Doamna Carvaliu, mă auziți? Stimată doamnă comisar Vestager, nu se aude ce spune doamna Carvalho. Doamnă vicepreședinte Vestager, Este important să întărim ecosistemul european pentru inteligența artificială în Europa. Aceasta înseamnă să începem cu infrastructurile, dar și să mergem spre computeringul de performanță. Interpreții deduc din nou despre ce este vorba și alte tehnologii cheie. Este imposibil de înțeles, ne cerem scuze. De two initiatives complement each other and how do they contribute to stress cum se completează aceste inițiative, cum pot să îmbunătățească sistemele existente în Europa. Ați prevăzut și un ecosistem de simplificare pentru, și nu se mai aude pentru ce, pentru a folosi, cred, inteligența artificială într-o manieră inteligentă și uh, oferind uh, competențele tuturor celor care trebuie să o utilizeze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 Mulțumesc. Cred că e un moment foarte bun să ajutăm uh, Europa să aducă rezultate concrete aici. Am încercat să văd uh, partea bună și am văzut 70, 70% din uh, ceea ce a spus mi se pare pozitiv, însă o mare parte din legislație în momentul de față nu acoperă și nu reglementează activități care există. Mi se pare însă foarte bine să reglementăm și aceste activități care vor fi de viitor. Se discută foarte mult despre felul în care putem să facem datele mai accesibile și interoperabilitatea este aici un cuvânt cheie. Știm și că pentru fluxul de date, momentan avem reguli pe bază voluntară, afacerile își doresc așa ceva, dar avem totuși un exemplu bun. Când avem legislația care deschide piața, atunci lucrurile se îmbunătățesc destul de repede și aș vrea să știu cât de curajoasă veți fi cu Data Act pentru a facilita mai bine accesul la date, pentru a putea să garantăm un transfer de date sigur în Europa. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Böslager de la Versi. Mulțumesc foarte mult, doamnă Vestager, pentru că sunteți cu noi în această reuniune. Știm că nu aveți timp și vă mulțumim. Ne bucurăm și că ați început diferite proceduri împotriva unor practici ilegale. Știți că și pe piața cloud există multe practici ilegale. Amazonul are un monopol și, anumit, și acțiuni foarte multe în anumite foruri. V-ați gândit la o investigație pe piața cloud? Credeți că s-ar putea face așa ceva? Credeți că am putea să începem repede cu o investigație la anul și nu în 2022? Dacă ne uităm la instrumentele de competiție, credeți că aveți destule instrumente să puteți acționa acum sau credeți că e nevoie de instrumente suplimentare uh, pentru ca să puteți eh, vedea concentrațiile de piață, monopolurile pe piața cloud și dacă e nevoie deci de un, mai întâi al unui, de un ghid de uh, încălcarea condițiilor corecte de concurență. Mulțumesc! Acum are cuvântul de la EPP doamna Pernile Weiss. Mulțumesc, Cristian, bună seara, Margrete, doamna Vestager. Știm că inovarea poate să ducă la reducerea dioxidului de carbon, la emisii, deci la reducerea emisiilor și poate să creeze și locuri de muncă. Și ce-ar fi să facem Europa un model în ceea ce privește schimbările climatice care să meargă mână-mână cu inovarea digitală? Comisia așteaptă să aibă 160.000 de locuri de muncă noi în următorii 9 ani din inovare. Cum putem face acest lucru? E nevoie de competențe digitale, în primul rând. Nu putem să fim sustenabili și nu putem avea economie circulară dacă nu avem competențe digitale. Astfel încât și uh, dacă, uh, dacă avem o familie care are o meserie manuală, dar putem să ajungem să uh, avem competențe digitale. Pot să vă spun aceasta din experiența personală și sper ca să oferim competență clienților, tocmai pentru că angajații să fie bine formați. Care sunt uh, planurile comisiei și inițiativele prevăzute pentru a, trans, pentru a putea să uh, folosim inovarea și în domeniul uh, renovării? Mulțumesc, domnul Tohanovski, acum de la uh, ECR. Dobrý večer, paní místo předsedkyně. Dovolte mi... Mulțumesc, Domnule președinte, vreau să vă pun două întrebări, doamnă comisar, despre conectivitate, care este premiza de bază pentru succes în Uniunea Europeană și în uh, era digitală. Conform programului de lucru al Comisiei, dumneavoastră ați vorbit de directiva de scăd- pentru a scădea uh, costurile conectivității și vreau să știu când înaintați această propunere și trebuie să așteptăm schimbări mari și care sunt acestea. Apoi, uh, am aflat din mass media că s-a lansat un serviciu de um, comunicare prin sateliți în uh, SUA, de com- un proiect nou și vreau să știu dacă și Comisia are un proiect pentru acoperirea benzii largi în Europa, pentru că s-a mai vorbit de banda largă și vreau să știm care este calendarul pentru proiectul dumneavoastră de bandă largă, pentru că nu îl regăsim în uh, cadrul financiar multianual. Cum va putea să fie finanțat dacă el este lansat? Mulțumesc! Iar acum, de la Renew domnul Nicola Danti. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, uh, doamnă Vestager, pentru că ne-ați oferit un cadru amplu al inițiativelor pe care le-a lansat Comisia Europeană în domeniul digital. După cum ați spus și dumneavoastră, această comisie lucrează uh, pe un raport de inițiativă și pe strategii în domeniul datelor și propunerile legislative în domeniul schimbului de date care se incorporează și în actul de guvernanță e-governance. În așteptarea prezentării oficiale a acestei propuneri, aș vrea să vă pun o întrebare cu privire la câteva aspecte controversate care sunt menționate, au fost menționate de mulți în ultimele zile. Mă refer aici la obligativitatea pentru intermediarii datelor de a avea un sediu legal în Uniunea Europeană adică într-una din țările din spațiul economic european, mai precis. Puteți să-mi confirmați dacă această cerință este compatibilă cu regulile OMC în domeniu și dacă nu este, puteți să-mi clarificați subiectul dacă Comisia dorește să revizuiască propunerea pe punctul acesta care nu este compatibil. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Danti, iar acum are cuvântul doamna Galvez Munioz de la SCD. Thank you, Chair, and thank you. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc, uh, doamnă vicepreședinte, pentru că ne vizitați virtual la această comisie ITRE pentru ca să discutăm diferitele inițiative în uh, era digitală. Vreau să mă concentrez pe două puncte care cred că sunt extrem de importante în momentul acesta. Așa cum ați spus-o și dumneavoastră, Cloudul european, care se bazează pe proiectul Gaia-X, este o inițiativă care a ajuns deja destul de departe și ar putea să ne ducă la o serenitate tehnologică și la o schimbare mare în domeniul transferului de date. Dacă e să ne uităm la cercetare, aceasta va fi o revoluție. Bineînțeles că respectăm, respectând valorile și principiile și legislația europeană. Propunerea pentru companiile digitale care uh, trebuie să se oblige să activeze și pentru binele comun atunci când oferă servicii digitale? Pentru că, de fapt, serviciile nu sunt niciodată libere, nu sunt niciodată gratuite, sunt uh, întotdeauna se bazează pe date. Vreau să vă întreb în acest context dacă în cercetare, inovare, educație, care sunt cruciale pentru viitorul european uh, veți, vă veți gândi la mai multe fonduri. Puteți comenta dacă aveți o idee mai concretă pe calendarul de publicare a diferitelor inițiative în acest sens? Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Angelica Nibler de la PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimată doamnă vicepreședinte al Comisiei, mulțumesc pentru că ați venit și pentru um, schimbul de opinii. Am trei întrebări. În primul rând despre data. Totul este despre date, datele sunt cheie. Noi în Parlament avem diferite opinii despre cum putem garanta faptul ca noi în Europa să nu fim numai uh, terenul, ci să fim actorul de pe teren în domeniul datelor Uniunea Europeană are un proiect pe localizarea datelor și vreau să vă întreb dacă vreți să folosiți această idee sau dacă aveți alte opinii în măsură, în materie. Eu v-am ascultat cu atenție când ați răspuns la prima rundă de întrebări uh, despre datele, de, datele cu caracter uh, sensibil, datele cu caracter personal și ar fi foarte bine dacă ați putea puțin elabora pe subiect. Aș vrea de asemenea să mă refer la ce a zis Christian Ehler și anume Eh, în legătură cu firma Nadia din um, SUA, cred că Europa rămâne în urmă în domeniul acesta. Timpul contează foarte mult. Nu trebuie să așteptăm următoarea generație din punct de vedere tehnologic. Trebuie să încercăm să facem ceva acum. Cum puteți să preveniți vânzarea unor uh, proiecte de dezvoltare tehnologică ca acesta. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Nibler, iar acum domnul Beretsen de la EPP. Thank you, uh, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă vicepreședinte, da, când ne-a arătat ceva criza, ne-a arătat că avem nevoie de autonomie strategică a Uniunii Europene, inclusiv în digitalizare și noile tehnologii. Deci cred că Noua agendă susține această idee, dar în momente de criză, companiile noastre de date și tehnologii sunt mai vulnerabile uh, față de companii uh, care vin din regiuni ale lumii care fac concurența acerbă. Întrebarea mea se bazează pe datele și cunoștințele dumneavoastră. Vedeți uh, o creștere a investițiilor directe străine în sectoare strategice și în tehnologiile informatice și prevedeți măsuri suplimentare ca să vă asigurați că și în momente de criză ceea ce e făcut în Europa e și protejat de Europa? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Cutajar de la S în continuare. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului comisar pentru faptul că este alături de noi pentru această dezbatere fructuoasă. Votăm astăzi strategia pentru IMM-uri uh, și uh, ne-am luptat foarte mult pentru componenta digitală care să fie puternică. Știm că există o, o discrepanță pentru IMM-uri și vine acum actul pentru date care permite IMM-urilor uh, acces la volume mari de date. Și aș vrea să vă întreb, uh, cum va, vor ajuta dat, va ajuta acest act al, pentru date să IMM-urile să aibă acces și să folosească în mod util datele respective și să le transforme într-un atu comercial. Apoi, datele reprezintă o piață internațională, nu poți să-i pui frontiere și pentru ca strategia europeană pentru date să aibă succes avem nevoie de cooperare puternică pentru guvernanța datelor unde vedeți uh, că ar fi numitorii comuni, mai ales în relația cu Statele Unite și credeți că dacă începem la nivel redus, la nivel european, putem să ne exportăm mai târziu modelul în forurile internaționale, să oferim noi o soluție bună, pozitivă pentru Uniune. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Urmează domnul Rasmus Andersen. Domnul Rasmussen nu este conectat atunci o să ne raporteze mai târziu în legătură cu centrul cibernetic, de se va conecta și de fapt ne scrie că este conectat. Rasmus Andersen Did you find him? Da. Not... L-ați găsit? Nu, nu pare să fie conectat. Ne scrie că este pe chat. Mr. Rasmus Andersen, if you are connected, could you please raise... Domnule Andersen, dacă sunteți conectat, puteți să apăsați pe butonul de ridicat mâna? Uh, maybe I'm at Președintele, o să încercăm mai târziu. Urmează. Doamna Claudia Gamon, Riniu. like we have a Se pare că avem o problemă pentru că și s-a întrerupt intervenția. So, I guess I'm Mr. Tan. Rasmus Andersen. Acum sunt conectat. Aș vrea să mă refer la o chestiune recentă. Impactul sectorului digital pentru atingerea țintelor de climă. Avem foarte multe emisii din sectoare digitale, chiar mai mari decât din uh, aviație, și știm că și acest obiectiv e important pentru Comisia Europeană. Trebuie făcut ceva. Dezvoltarea unei agende verzi pentru lumea digitală ar putea de asemenea să ofere Europei un rol de lider global și mult impact pozitiv, inclusiv pentru industrie și startup-urile europene. Noi salutăm obiectivul de centru de date neutru climatic până în 2030, dar am vrea să știm mai multe despre intențiile dumneavoastră în această privință și despre felul în care Comisia ia măsuri sau ce măsuri ia Comisia uh, față de ce a anunțat președinția germană acum câteva zile, pentru că ni se pare că e ceva foarte important trebuie să ținem seama și de contribuția sectorului digital la încălzirea globală. Și acum doamna Claudia Gamon. Yes, um, hello. Da, mulțumesc. Mulțumesc, doamne vicepreședinte. E minunat să vă putem auzi în Comisia ITRE și vreau să vă întreb ceva în legătură cu directiva NIS, securitatea cibernetică problema pe care o vedem la nivel de implementare a acestei directive ține de interpretarea a ceea ce înseamnă un serviciu esențial și cred că cooperarea dintre țări e ceva ce ar trebui și poate să se îmbunătățească. Am văzut probleme legate și de raportare și având în vedere revizuirea directivei NIS, despre care am vorbit deja, aș vrea să vă întreb cum credeți dumneavoastră că am putea să abordăm aceste probleme în viitor mai în general, credeți că putem face ca statele membre mai reticente să coopereze mai mult în viitor în ceea ce privește securitatea cibernetică? Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Edina tot. Doamna tot, vă rugăm să apăsați butonul speak. Da, sunt aici. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnei uh, vicepreședinte. Datele reprezintă baza pentru noi tehnologii care sunt extrem de importante pentru creșterea economică. Scopul e să creăm da, seturi de date uh, fiabile la care să aibă uh, acces și sectorul public și cel privat. De aceea e nevoie să creăm încredere în servicii cloud sigure europene ca să ne asigurăm că datele europene pot fi stocate și prelucrate în Europa, respectând regulile și standardele europene. Dacă nu, vom continua să rămânem în urma Statelor Unite și a Chinei. Cred totuși că datele uh, nu sunt uh, capabile să facă totul singure. Seturile de date trebuie interrelaționate ca să le putem exploata întregul potențial. Și întrebarea mea e ce măsuri prevede să ia măsuri Comisia Europeană pentru a consolida capacitățile europene pentru cloud. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, Edina. Urmează domnul Robros de la ECR. Domnul Ros, vă rugăm să apăsați butonul Speak. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei comisar. Voi vorbi în continuare în neerlandeză. Playbook. En deze week wordt de nieuwsbrief gesponsord. Ehm, am citit eh, playbook din Politico și am citit acolo că Huawei va face ceva pentru a se conecta cu Europa. Nicio problemă, au dreptul să facă acest lucru, însă aș vrea să reamintesc doamnei comisar și eurodeputaților prezenți că trebuie să ne asigurăm că pentru infrastructura noastră digitală folosim companii europene. E ceva esențial ca să ne protejăm industria. Și o întrebare legată de transformarea digitală. Există un program Europa Digitală care nu a uh, primit fonduri în plus în acordul uh, pentru CFM. Așadar, e de ales între renunțarea la, anumitor, la anumite priorități ca să salvăm alte priorități. Și aș vrea să ne spună, doamnă comisar, care ar fi avantajele și dezavantajele acestor alegeri din perspectiva comisiei în termen de politică. Președintele, doamna Eva Kaili de la Iside. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnule vicepreședinte pentru faptul că se întâlnește des cu noi. Aș avea două întrebări. Mai întâi despre gatekeepers. Știu că mm, au mai pus și alți colegi întrebări legate de platformele online. Comisia Europeană ne-a arătat cum trebuie reglementate rapid. Mă întrebam dacă puteți să ne spuneți cât din efortul de coordonare ține de uh, Comisia Europeană și autoritățile naționale, astfel încât să se ajungă la rezultate complementare și să nu existe abordări contradictorii până la urmă. Iar în ceea ce privește actul pentru piețele digitale, credeți că acesta va fi suficient de adecvat pentru a avea mecanisme mai puternice pentru a combate anumite avantaje incorrecte ale unor state membre? Iar în legătură cu inteligența artificială, în programul de lucru nu am văzut să fie inclus ceva, dar înțeleg că există un plan de comunicare în 2021 pe acest subiect. Mă întrebam dacă garanțiile etice obligatorii din punct de vedere juridic, uh, controlele pe întreaga durata de viață a inteligenței artificiale um, depășesc um, rezistența pe care o pune industria și vor fi incluse reglementări. Mulțumesc, președintele, mulțumesc. Acum urmează domnul DMO de la PPE.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 sentite? Ok, thank you. Grazie mille, vicepresidente, per essere... Mulțumesc, domnul vicepreședinte, pentru că sunteți aici cu noi și ne informați. Una din provocările cele mai mari care așteaptă Uniunea Europeană este revoluția digitală, dar trebuie să ținem cont de faptul că există o carență de infrastructură digitală în multe regiuni europene și aceasta va face dificilă atingerea uniformă a obiectivelor stabilite. Multe zone rurale sau montane în Europa nu pot ține pasul cu noile tehnologii. De aceea sunt foarte îngrijorat că, în ciuda fondurilor din noul CFM, lipsa de infrastructură, lipsa de competențe tehnice la fața locului ar putea să creeze o prăpastie și mai mare care există deja între regiunile europene și nu va putea să permită o investiție um, egală în regiunile Europei. Nu putem să avem o tranziție digitală cu viteze diferite între statele membre și trebuie să ne uităm la zonele mai dezavantajate. Vreau să vă rog, doamnă președinte, să-mi spuneți cum dorește Comisia să se asigure că tranziția digitală va implica toată Uniunea Europeană umană și cum veți putea garanta ca prăpastia tehnologică să nu defavorizeze încă o dată zonele mai uh, defavorizate montane sau rurale. Mulțumesc. Ultimul vorbitor înainte de Catch the Eye este domnul Inacio Corao. Mr. Corral. Uh, smart working could become the norm munca inteligentă ar putea deveni standardul, digitalizarea ar uh, putea să fie tot mai predominantă în sectoarele economice și ne va schimba uh, viața. Tranziția digitală ar trebui să fie în beneficiul tuturor, dar asta presupune instrumente la nivel tehnic și la alte niveluri și inovare la nivel legislativ. Nu toată lumea are aceleași posibilități de acces la infrastructură și tehnologii digitale. Infrastructura în unele state membre este mai slabă decât în altele. Uh, studenții, de exemplu, nu au aceleași posibilități Trebuie să fim atenți să democratizăm revoluția digitală, acordând atenție deosebită suburbiilor și insulelor. Aceste teritorii oferă mult potențial, însă adesea rămân în urmă, sunt lăsate în urmă de Uniune. E esențial să ne um, concentrăm și pe ele, nu doar pe centrele urbane mari. Îndemn Comisia să ducă legislația uh, digitală uh, și în acest domeniu, să garanteze accesibilitate pentru toți cetățenii europeni. Viitorul trebuie să aparțină tuturor, doamnă Vestager. Mulțumesc, președintele, mulțumesc foarte mult. Avem două intervenții cash de ai și o foarte scurtă intervenție din partea doamnei Carvalho, pentru că am avut o intervenție foarte proastă. Mai întâi la doamna Litau Marcheș. Vă rog, maxim un minut. Please press the speak button. Vă rog să apăsați butonul speak. You can speak now. You can speak now. Yes, but I'm not Signora Carvalho. I... Nu sunt doamna. Pot să vorbesc, dar eu nu sunt doamna Carvalho. Sean Kelly, at the end, my Doamna Carvalho va interveni la cuvânt. Acum doamna Lita Omarchez. Muito obrigada, senhora presidente. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să vă pun o întrebare, doamnă comisar, cu privire la identificarea digitală. O să pun întrebarea însă în engleză, că e mai ușor. Identity may be a big identitatea digitală va impulsiona puternic serviciile digitale și tranziția către soluții inovatoare. Dar tot nu am înțeles exact ce intenționează să propună Comisia. Va fi vorba de o identitate electronică supranațională care se adaugă la cea națională? sau va fi o unificare, o federare a identităților electronice create deja la nivel național. Din experiența mea personală ca ministru în Portugalia, știu că lucrurile vor funcționa doar dacă statele membre își asumă răspunderea pentru că această identitate electronică europeană trebuie să fie utilă cetățenilor și ar fi bine dacă ați putea să ne dați și câteva exemple. Mulțumesc! Thank you so much! Mulțumesc foarte mult, domnule... Domnul Sean Kelly. Mulțumesc că îmi dați cuvântul. Mulțumesc și doamnei Vestager pentru că ne-a acordat acest timp. Veți propune un, o legislație pentru piețele digitale și pentru gatekeeper. Uh, unele detalii uh, nu sunt foarte clare și uh, am vrea să ne spuneți ce înțelegeți prin inovare rapidă uh, există, nu, nu există cumva pericolul ca o soluție unică să nu fie un instrument foarte bun? Mulțumesc. Iată, mai puțin de un minut am vorbit. Mr. Kelly, extremely efficient. Mulțumesc, domnule Kelly, foarte eficace. Doamna Carvalho, înainte nu ați putut interveni din cauza conexiunii foarte paste. Vă rog acum. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că am oportunitatea să repet această întrebare. Doamna uh, vicepreședintă Vestager, trebuie să întărim ecosistemul european pentru inteligență artificială și asta înseamnă să acționăm în mai multe direcții, începând cu infrastructură, în special uh, computingul și abilități secundare, abilități în tehnologii speciale, cum ar fi cloud computing. Ce aveți de gând să faceți pentru a întări aceste trei elemente? Ați anunțat recent că avem nevoie de un ecosistem de încredere și de excelență. Cele două inițiative se completează și își aduc contribuția la un sistem de inteligență artificială european. Vreau să vă întreb dacă v-ați gândit și la procesul de simplificare pentru ca lucrurile să fie mai ușoare pentru IMM-uri și să poată folosi inteligența artificială în uh, activitatea lor zilnică. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Carvalho! Doamna vicepreședintă Vestager, vă rog, vă dau cuvântul pentru a răspunde la toate aceste întrebări și pentru a trage concluziile dezbaterii de astăzi. Mulțumesc! Știu că poate vi se pare o scuză, dar și noi am avut probleme cu sunetul, deci nu am auzit perfect și vă rog să mă scuzați înainte dacă nu răspund foarte la obiect la întrebările dumneavoastră. În primul rând, pentru domnul Corvelius, cred că este important ca Europa să aibă un rol important la nivel global pentru dezvoltarea digitală, pentru că altfel riscul este ca standardele stabilite să nu reflecte valorile europene pentru că uh, tehnologia atunci n-ar mai fi centrată pe interesele oamenilor. Nu am mai ajunge la o transformare a societății în ansamblul său, astfel încât tehnologia să fie în slujba cetățenilor și nu invers. Noi ne dorim acest angajament alături de parteneri pe întreg globul, și cred că este important să o facem alături de Statele Unite, dar nu numai, și cu Canada, Australia, Corea de Sud, Japonia, India, țări de pe continentul african. Avem foarte mulți parteneri care împărtășesc cu noi aceleași valori, și anume demnitatea și integritatea persoanelor. Am avut norocul să vorbesc cu ambasadorii europeni astăzi exact pe această temă și un element concret pe care aceștia îl fac pentru a lua legătura cu partenerii din lumea întreagă este să utilizeze acel faimos two-box uh, pentru a promova rețelele pentru viitor să fie sigure, sigure de utilizat, de desfășurat și pentru o dezvoltare industrială. Și mi se pare că este o abordare foarte bună, concretă, cu picioarele pe pământ și acest uh, toolbox este un instrument foarte bun pentru statele membre pentru a asigura această dezvoltare cred că avem, de fapt, mai multe roluri de jucat la nivelul comunității globale. Eu nu cred, sincer, că ar trebui să avem rolul pe care l-au chinezii. Noi cred că ar trebui să stabilim o reglementare care să fie proporțională și să permită inovarea de tot felul, dar care în același timp să creeze acea încredere necesară, și anume că tehnologiile digitale ajută la dezvoltarea societății și nu lasă în urmă individul în spate rezultatele produselor. Deci cred că avem un rol important de jucat la nivel global, mai ales pentru a ajunge la un echilibru în viitorul regulament sau dacă o facem bine, atunci cu atât mai mult și sper să fi răspuns și domnului Zorinio în felul acesta, pentru că piața europeană este una specială. Noi dorim să susținem valorile europene atunci când vine vorba de concurență și de protecția consumatorilor și a intereselor companiilor respective. S-a pus întrebarea dacă avem suficiente instrumente și pot să vă spun că noi ne dorim un instrument dinamic de analiză a pieței care să ne permită să uh, monitorizăm piețele care sunt, uh, au un potențial bun pentru a se dezvolta și mai mult, astfel încât să menținem acest potențial, să permitem apariția pe piață a câtor mai mulți furnizori și nu numai a marilor giganți existenți. Cât privește uh, întrebarea lui Nicola, acest act este unul echilibrat. Avem date care sunt disponibile pentru toată lumea, dar avem și date care sunt uh, sensibile și aici ajung uh, la o altă întrebare care s-a pus, pentru că principala noastră preocupare la ora actuală sunt uh, datele care nu au caracter personal, date, de exemplu, din domeniul industriei, deci care nu sunt cu caracter personal și o bună parte dintre ele sunt date sensibile care au de-a face cu uh, secretul industrial, cu confidențialitatea, cu protecția aia, uh, proprietății intelectuale. Bineînțeles că ar trebui să reușim să garantăm aceste drepturi, această confidențialitate și în același timp să existe o partajare a datelor în mod sigur. Bineînțeles, sunt și multe alte date care nu sunt sensibile și care ar trebui să fie partajate pentru a permite uh, dezvoltarea acestui potențial de inovare. Și aici revin la doamna Carvalho, care vorbea despre un ecosistem uh, al uh, excelenței și al încrederii și cred că uh, în acest ecosistem este important ca accesul să fie simplu. Aveți dreptate, multe IMM-uri nu sunt pregătite la ora actuală pentru inteligența artificială și multe își doresc să o facă pentru că își dau seama că și ei produc tot felul de date. Și aici avem deja Uh, infrastructură existentă în anumite hub digitale care permite IMM-urilor să se implice și ele, astfel încât să uh, aibă pe cineva care să-i ajute, să-i ghideze și să știe cum să acceseze datele respective. Bineînțeles, uh, dacă se utilizează infrastructura existentă pentru a merge mai departe, în felul acesta poți face pași înainte mai rapizi. Întrebarea pusă legată de CFM. Bineînțeles, salutăm și noi acordul la care s-a ajuns uh, cu Parlamentul European și toate eforturile făcute. Cred, într-adevăr, că a fost o muncă excelentă. M-ați întrebat despre fondurile de agricultură și de coeziune. Aici uh, sunt uh, niște bani puși deoparte, însă avem și obiective strategice de care se va ține cont atunci când uh, fondurile de agricultură și de coeziune vor fi fost uh, deja cheltuite. Noi vom promova întotdeauna acest lucru pentru că uh, există o societate digitală și atunci când vorbim despre coeziune sau agricultură. Întrebarea legată de Brexit, nu vreau să mă pronunț de pe acum dacă vom avea un acord sau nu, asta rămâne de văzut. Întrebarea doamnei Cumpula Natri, în cât privește regulamentul IEI, inteligența artificială. Noi dorim să oferim accesibilitate și ne uităm foarte mult înspre modelul finlandez, pentru că în Finlanda există acest sistem de intermediari care permit accesul la date și ni se pare într-adevăr o sursă de inspirație foarte bună și uh, tot uh, uitându-ne spre Finlanda, uh, pot să vă spun că în sensul viitoarei președinții finlandeze, Finlanda ne-a făcut deja un cadou tuturor, un curs de inteligență artificială foarte rapid. Cât privește uh, cealaltă întrebare pe care ați pus-o, uh, nu avem încă o anchetă făcută pe această temă. Încercăm să vedem dacă sunt probleme cu legislația concurenței, dar deocamdată nu s-au făcut anchete. Și poate aș mai reveni la întrebarea legată de GAESC. Cât privește serviciile de cloud, pentru noi va fi important să avem o, uh, un adevărat manual de reguli pentru nivelul european, astfel încât să poți să uh, uh, păstrezi date și să ai acces în același timp. Asta poate fi o îngrijorare pentru multe persoane și, bineînțeles, e nevoie și de servicii de calitate pe care să le asigurăm. Ines, întrebarea ta sunt uh, de acord uh, cu uh, ce ai spus. Renovarea este foarte importantă. Renovarea trebuie să fie făcută aprofundat, să poți asigura și perioada de tranziție a clădirilor către o nouă etapă care să salveze clima și pentru asta e nevoie de abilități, de capacități uh, specifice și sperăm să menținem acea parte de 20% din uh, fondul de reziliență și redresare care să fie folosită tocmai în acest sens, pentru că multe persoane au educație într-un anumit domeniu și au nevoie de această punere la zi pe partea digitală pentru a face o integrare globală. Cât privește scăderea costurilor pentru conectivitate, din păcate nu am timp acum să intru în detalii. Dar pentru noi este extrem de important și aici intervenea și o a doua întrebare a domnului uh, Corao Nu, domnul Demeo uh, ne întreba legat de infrastructura digitală. Regulile pentru ajutoarele de stat uh, specifică că regiunile subdezvoltate trebuie să permită mai multe ajutoare și este important pentru regiuni unde se începe, unde nu are niciun sens să se elimine problema uh, conectivității. Sunt și fonduri europene disponibile, dar și fonduri disponibile prin uh, uh, noul fond de redresare și dorim să uh, se adopte toate aceste scheme stabilite la nivelul statelor membre cât mai repede cu putință și uh, să se ajungă la o dezvoltare multinivel pentru că această conectivitate trebuie să se facă și cu alte tehnologii, cum ar fi, de exemplu, tehnologii satelitare și macrocriptate. Este într-adevăr o problemă pe care trebuie să o rezolvăm, acest dividend digital și aici intervin tehnologiile digitale, care sunt absolut esențiale la nivelul societății. Văd că nu prea mai avem timp la dispoziție, din păcate. În ceea ce privește achiziționarea de arme de către NVIDIA, noi n-am primit nicio notificare în acest sens și întrebarea legată de uh, finanțarea bunurilor uh, uh care intră pe piață. După cum spuneam la început, încercăm să găsim uh, soluții pentru impozitarea digitală. Într-adevăr, ar fi mai bine să avem un uh, compromis și o abordare globală, însă dacă nu ajungem la acest nivel global, ne vom menține angajamentul și vom veni cu o propunere europeană. Întrebarea legată de obiectivele de climă și digitale. Așa cum spuneam și în prima rundă de întrebări, este important pentru noi ca amprenta de carbon la nivel digital să scadă, să se reducă. Avem uh, acum tot felul de servicii uh, de cloud și de stocare care sunt la nivelul dinaintea pandemiei, însă cred că serviciile și tehnologiile digitale ne pot permite o reducere cu 50% a amprentei de carbon. Deci, uh, aceste tehnologii vor fi esențiale pentru a atinge obiectivele de climă pe care le-am stabilit. Cât privește directiva, încă un singur comentariu întrebați cum putem face statele membre să coopereze mai mult între ele. Important aici este partajarea de informații, pentru că aceasta te ajută foarte mult să te pregătești. Și, de exemplu, atunci când ne pregătim pentru a evita orice fel de atac informatic în acest domeniu, partajarea de informații, nivelul de încredere ridicat între statele membre și uh, respectul față de securitatea națională sunt esențiale în acest proces și, bineînțeles, e nevoie de o întreagă evoluție pentru a ajunge la un nivel ridicat de încredere și pentru a partaja astfel de informații. Însă, cred că dacă ne dăm seama cât de dificil este să te protejezi singur într-o lume globalizată în care uh, atacurile cibernetice reprezintă un risc real, e foarte greu să te protejezi singur și cred că asta reprezintă un factor important pentru a merge mai departe, pentru a utiliza facilitățile existente în directivă pentru a ne proteja împreună cu schimbările pe care le propunem, cred că am uh, putea găsi o soluție și aici întrebarea care s-a pus legată de identitatea digitală. Aici sunt absolut uh, de acord cu dumneavoastră. Responsabilitatea la nivel național este esențială pentru a ne asigura că serviciile se dezvoltă în domeniul în care se utilizează această identitate digitală și în această primă etapă a propunerii încercăm să ne uităm la propunerile naționale care sunt bune, însă să vedem și ce se poate aplica la nivel european. Cred că cetățenii așteaptă de la noi o posibilitate de a utiliza această identitate digitală și la nivelul serviciilor private în UE. Deci să nu fii obligat uh, să utilizezi uh, un card cu un anumit serviciu național și altul cu alt uh, serviciu național, ci să utilizezi această identitate digitală care ți-a fost oferită. Domnul Sean Kelly întreba în legătură cu problemele de reglementare. Încercăm acum să ne asigurăm că uh, companiile mici uh, au responsabilități uh, reduse și cele mari uh, obligații și responsabilități mai mari. Deci să existe o proporționalitate mm, pentru că e clar că problemele trebuie rezolvate acolo unde apar ele și Companiile mici se află într-o situație foarte diferită de cele mari. Un alt element care este important și ne-am dat seama de aceasta este acela de a folosi acele elemente care sunt funcționale avem țări de origine și avem țări de destinație pentru servicii. Asta este important, fără asta nu există o piață unică, însă autoritățile din țările de origine trebuie să aibă niște reguli clare. Și aici vorbim despre un set de obligații pentru mari furnizori de servicii. E important ca aceste reguli să fie aplicate, să fie implementate și încercăm să stabilim un sistem în care să existe încrederea între aceste Uh, două uh, părți, între țările de origine și țările de destinație a serviciilor. Am uh, vorbit deja, cred, prea mult. Din câte mi-am notat aici, cred că am acoperit toate întrebările care s-au pus în această a doua rundă. Și îmi pare rău uh, că am vorbit atât de mult. N-am reușit poate să vă prezint uh, perspectiva de ansamblu, pentru că ce este mai important acum să vă spun este că încercăm să lucrăm uh, din greu pentru a veni cu propuneri bune, care să fie interesante și pentru dumneavoastră, pentru că avem nevoie de acest angajament, de această cooperare între noi pentru a fi în slujba cetățenilor europeni și în slujba societății digitale. Și Cred că, până la urmă, această dezbatere mă va ajuta pentru propunerile pe care le pregătim și sper că în curând, sper, repet, aș vrea să ne vedem în curând față în față. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult și nouă ne lipsește această prezență face-to-face. -face și uh, dezbaterile pe care le avem la Bruxelles și la Strasburg. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog uh, pe care l-ați avut cu Comisia IDRE. Mulțumesc pentru că ați răspuns în detaliu și foarte concret la toate întrebările. Vă mulțumesc de asemenea pentru angajamentul dumneavoastră, pentru munca deosebită pe care o faceți dumneavoastră și restul echipei uh, de la comisie, restul comisarilor și diversele DG-uri muncă care ne ajute să mergem mai departe uh, în ceea ce privește agenda digitalizării și cred că trebuie să o facem pentru a fi mai competitivi, pentru a transforma cu adevărat societatea noastră și pentru a ne atinge obiectivele din Pactul Verde și nu numai. Mulțumesc încă o dată, vom rămâne în uh, legătură, vom menține acest dialog și uh, foarte în curând ne vom revedea pentru că avem multe inițiative legislative și non-legislative și pentru restul anului și pentru anul viitor vom avea oportunitatea să menținem această legătură strânsă și să dezbatem împreună. Dar vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară. Dragi colegi, trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi raportarea în legătură cu uh, negocierea referitoare la uh, Centrul de Competență pentru Securitate uh, Cibernetică, care gestionează fondurile acestor proiecte atât din Orizont Europa cât și din programul pentru Europa Digitală într-un mod coerent pentru că aceasta va face legătura cu centrele naționale. Trilogurile au avut deja loc uh, la sfârșitul ultimului mandat legislativ uh, și în total am avut patru triloguri importante. Ultimul trilog am avut onoarea să l prezidez în calitate de președinte al comisiei uh, noastre și acum am să-l invit pe raportor, pe domnul Rasmus Andresen, să ne prezinte dezbaterile care au avut loc în acest trialog de pe 29 octombrie, care s-a desfășurat la distanță. Sper să avem o conexiune bună și vă rog, vă dau cuvântul. Thank you, I'm still here. Mulțumesc, sunt aici. Am avut un dialog, un trilog foarte constructiv acum două săptămâni și am fost foarte pregătit încă de la început datorită pregătirii tehnice a colegilor. Am reușit să îmbunătățim uh, situația, mai ales în ceea ce privește asistența tehnică, care era unul din elementele care erau în mandatul Parlamentului și care erau problematice sunetul se blochează din când în când și imaginea la fel. Societatea civilă și ceilalți trei uh, actori importanți în centrul respectiv uh, trebuiau să fie și ei implicați și acum președintia germană s-a implicat foarte mult o atmosferă foarte constructivă în care s-a desfășurat trilogul. Nu se aude ce spune vorbitorul, ne pare rău. Încercăm din nou să deducem. Am dori ca instituțiile europene și Comisia să aibă un rol foarte clar definit pentru că nu e încă foarte clar cum vor fi implementate drepturile de vot în legătură cu deciziile pe care centrul le va trebui să le ia înainte să distribuie fondurile. Sunt aspecte legale care mai rămân de clarificat cu Europa Digitală, cu Orizont Europa. Avem deja mai multe platforme și ele sunt guvernate de regulamente diferite. Trebuie însă să ne asigurăm că centrul acesta însă nu va fi doar un bancomat care să distribuie bani în diferite direcții. Iar uh, cealaltă problemă este legată de jocurile de putere dintre statele membre. Contribuțiile financiare au fost discutate, Parlamentul European are o poziție foarte clară, statele membre trebuie să contribuie și ele la centrul uh, de cibersecuritate. Trebuie să existe și o contribuție din partea lor, pentru că este esențial, dar statele membre vor să contribuie pe bază voluntară. Deci aici iar trebuie clarificate anumite aspecte legislative și legale. Vrem să decidem la nivel uh, politic. Avem acum momentan multe întâlniri tehnice. Colegii de la nivelul tehnic lucrează din greu și mulțumesc foarte mult stafului de la secretariatul ITREC. Mulțumesc și stafului de la grupurile politice pentru că s-au implicat foarte mult în dosar și s-a realizat deja foarte mult. Am avansat iar uh, în momentul de față putem vorbi de un rezultat constructiv, datorită muncii și implicării colegilor. După nivelul tehnic, vom uh, trece la trilogul final, probabil la începutul lui decembrie și voi mai reveni pentru debrief și domnule Bușoi, vă mulțumesc foarte mult pentru că cum ați gestionat reuniunea, ultima reuniune a trilogului și mulțumesc și raportorilor din umbră, tuturor colegilor de la grupurile politice. Mai avem de lucru, dar lucrurile merg bine. Thank you, thank you so much. Da, vă mulțumesc foarte mult, domnule Anderson, și felicitări pentru progresele făcute de către dumneavoastră și de către echipă, de dumneavoastră, de ITRE, de secretariat Mulțumesc foarte mult pentru munca intensă și implicare pe dosar. Sperăm și noi ca să ajungem la un acord politic înainte de sfârșitul anului acesta. M-am uitat uh, atent la dosarul acesta pentru că Bucureștiul, orașul meu, este unul din uh, orașele candidate. Sunt și alte orașe candidate foarte puternice. O să vedem cine câștigă cursa pentru sediu. Sunt multe detalii care mai rămân de clarificat în legătură cu rolul Comisiei Europene, felul în care va guverna respectivul centru și regulile care îl vor guverna. Dar, domnule Anderson, dumneavoastră și echipa de la ITRE ați fost extraordinar și chiar ați reușit uh, enorm. Să sperăm că următoarea rundă de trilog va fi ultima și vă urez mult succes în reuniunile tehnice și la ultimul uh, trilog. Dragi colegi, acestea fiind zise, suntem la sfârșitul reuniunii noastre de astăzi. Punctul 8 de pe agenda este diverse. Înțeleg punctul 7, se corectează președintele. Înțeleg că nimeni nu are nimic la diverse. La 8 avem data următoarei reuniuni, care va avea loc pe 1 decembrie, iar ora va fi comunicată de către secretariat în următoarele zile. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru participare. Mulțumesc secretariatului ITRE și mulțumesc interpreților, spune președintele. Vă mulțumim și noi pentru aprecieri. Mulțumim tuturor și o seară bună, stay safe și succes în tot ceea ce faceți. Numai bine!